acum o altă scurtă prezentare a raportului domnului Luis Cheiro, elaborarea unei agende pentru viitorul durabil al aviației generale și de afaceri. Are cuvântul domnul raportor, 4 minute. Até à data, o setor da aviação geral e de negócios não tinha sido abordado. Mulțumesc, domnule președinte. Această agenda pentru viitorul durabil al aviației generale uh, a fost până acum la nivelul european, însă acum Uh, Parlamentul, Comisia și Consiliul examinează această problemă în același timp. Aviația de afaceri este foarte importantă pentru IMM-uri. Numărul de aeronave uh, va crește cu câteva mii de nave în următorul deceniu. Am investit 25 milioane de euro pentru generarea de locuri de muncă cu aviația generală vom avea în Uniunea Europeană până la 50.000 de aeronave înregistrate în Uniunea Europeană. Acesta este un sector care crește mai repede decât orice alt sector aviatic din Uniunea Europeană. Există beneficii economice clare pentru transport. Este vorba de cartografiere, control de trafic, aviația sportivă și diverse aptitudini aviații, aviatice pentru sectorul aviatic. Acum, acest sector are 60%, 16% din piața mondială cred că Comisia Europeană trebuie să examineze preocupările principale ale industriei. Trebuie să colectăm date care să fie acordate factorilor de decizie pentru a deține factori statistici care să le permită să ia decizii corecte în legătură cu aviația de afaceri. De asemenea, trebuie să respectăm principiul proporționalității în orice regulament nou orice regulament pentru aviația comercială uh, va fi adaptată pentru uh, aeronavele monomotor. Aici trebuie să intrăm în standarde, regulamente și alte legislații. În același timp, trebuie să, nu trebuie să permitem să se preigliteze siguranța pasagerilor. Trebuie să ne referim la Uh, regulile de aviație deja adoptate de AESA uh, și să ținem cont de acestea în sectorul aviației de afaceri. În al treilea rând, accesul la spațiul aerian și la uh, aeroportele generale pentru aviația generală și de afaceri în special aeroporturi regionale. Trebuie să se asigure accesul adecvat la spațiul aerian și la aeroporturi și să se asigure un număr de intervale orare. Acest lucru este necesar pentru că industria aceasta va promova legături mai bune între orașele europene. Avem uh, sistemul Cezar, uh, cerul unic european și acest, uh, această inițiativă este legată de aeronavele de dimensiuni mici și aviația pentru afaceri. Aceste aeronave mici produc mai puțină poluare decât cele mari și trebuie să ținem cont de acest lucru în inițiativa Clean Sky. Trebuie să ne asigurăm că aceste aeronave poluează mai puțin și că se folosesc carburanți curați. Aș dori să închei prin a spera că acest raport va uh, reprezenta o bună bază pentru negocieri în sector și că va fi adoptat până la sfârșitul anului. Și mâine acest lucru sper să se reflecte în voturile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Cheiro. Are cuvântul Comisia. Welcome. Mulțumesc. Comisia salută acest raport și mulțumește raportorului și Comisiei Parlamentare de Resort pentru o colaborare foarte bună. În ianuarie 2008, Comisia, pentru prima dată, a publicat o comunicare privind această aviație generală și de afaceri concluziile din aprilie 2008 au fost foarte pozitive și acum iată că există și acest raport important din partea Parlamentului. Trebuie știut că această aviație generală și de afaceri este un sector uh, important al industriei aviatice europene cu 2,3 miliarde de uh, euro anual și cu investiții importante în cercetare și dezvoltare și uh, cu o dezvoltare foarte rapidă. Peste două treimi din aeronavele certificate în Uniunea Europeană sunt din această categorie. E vorba mai ales de IMM-uri care sunt implicate în acest sector. Este un sector foarte diversificat. Reglementările trebuie adaptate la această natură specifică a domeniului, fără a scăpa din vedere siguranța și securitatea. Și suntem fericiți că această noțiune de proporționalitate este încurajată de Parlament în raportul său. Sunt trei zone importante unde va trebui să ne eh, concentrăm eforturile în viitor apropiat. Dezvoltarea unor standarde comune de siguranță pentru aviație la nivel european, integrarea uh, aviației necomerciale în următoarea Uh, uh, generație de sisteme de management pentru Europa și reducerea mm, emisiilor de dioxid de carbon. În următorul an, Comisia dorește să, propune, să propună un set de reguli de implementare pentru un uh, sistem unitar de siguranță a aviației non-comerciale și, după cum se arată în raport, trebuie să ne asigurăm că nu avem doar un nivel adecvat de siguranță, ci că și un, este un sistem care nu impune sarcini nenecesare asupra operatorilor. Vom continua și dezvoltarea uh, viitorilor sisteme ATM pentru Europa, să înțelegem că uh, spațiul aerian este un bun comun care să poată fi accesibil pentru toți utilizatorii în același mod, din perspectiva aviației generale. Uh, inițiativa Cerul Unic European și SESAR sunt de cea mai mare importanță pentru a consolida accesul sigur la spațiul aerian și aerodrome aerodromuri. Această uh, tehnologie va deschide calea spre noi uh, uh, domenii de cercetare inedite până acum în Europa. Și, până la urmă, în ciuda cucerilor economice, mm, aviația generală și de afaceri are un impact și asupra mediului și ca întreaga industrie trebuie să contribuie la reducerea acestui impact și bineînțeles că trebuie să ne gândim și la proporționalitate, un important principiu care trebuie respectat. Comisia va colucra, sper, foarte bine cu Parlamentul uh, în urma acestui raport și vă va ține la curent cu toate progresele făcute. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, votul va avea loc mâine. Și acum, pe ordinea de zi, este o scurtă prezentare a raportului Ana Zaborska privind nediscriminarea pe criterii de gen și solidaritatea internațională. Vă rog. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, Chiar uh, de la început aș vrea să mulțumesc